Deci, iată, eu cred că aici nu este egalitate de tratament. Cred că avem senzația că în Europa sunt pedepsiți cei care fac bine și Grecia poate că ar trebui să fie exclusă din zona euro. Mulțumesc. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, comunicarea Comisiei. În ce privește regulamentul privind exceptarea pe categorii a autovehiculelor. Domnul Stolojan are cuvântul 5 minute. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Comisia Econ a, a uh, transmis această întrebare pentru că noi considerăm că trebuie să Uh, aibă loc un proces de reflecție. Aceste instrumente sunt foarte importante pentru comunitatea de afaceri. Acest regulament a fost adoptat în 2002. La vremea respectivă, Comisia a considerat că exista o, un oligopol în sectorul construcțiilor de mașini. Cei uh, șase constructori europeni dețineau împreună o cotă de 75%. În acest context, Comisia a considerat că sectorul automobilelor nu ar trebui să facă parte din regulamentul de acceptare pe categorii al acordurilor verticale generale și a adoptat un regulament special. Acest regulament va expira la data de 31 mai 2010. Comisia consideră acum că piețele pentru uh, vânzările de vehicule noi sunt uh, concurențiale și că nivelurile de concentrare au scăzut. Ca atare, Comisia propune că, ca regulamentul uh, acesta să nu se mai aplice și propune să se adopte un regulament uh, special doar pentru repararea și serviciile de întreținere, precum și pentru distribuirea de piese de schimb. Parlamentul este preocupat de această reformă. După cum știți, Uniunea Europeană se confruntă cu o criză financiară și economică excepțională și ratele șomajului sunt ridicate. Sectorul construcțiilor de automobile este un sector cheie în economia europeană, contribuie la ocupare, la inovație și la competitivitatea întregii economii. Considerăm că e nevoie de condiții generale pentru ca acest sector să fie durabil și pentru ca el să rămână eficient din punct de vedere economic și ecologic. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că întreprinderile mici și mijlocii de pe piață se bucură de condiții favorabile. Să nu uităm că întreprinderile mici și mijlocii au un rol important în crearea de locuri de muncă și uh, furnizează consumatorii. Pe de altă parte, comercianții de automobile și uh, cei care oferă servicii de reparații și-au exprimat uh, preocupările pentru că se tem de o deteriorare a echilibrului uh, de pe piață. Iată de ce Comisia Econ ar dori să-l întrebe pe comisarul Almunia următoarele lucruri care rezultate ale analizei pieței au determinat Comisia să concluzioneze că piața primară este competitivă și că piața post-vânzare continuă să pună probleme. În al doilea rând, cum evaluează Comisia raportul de forțe dintre constructorii de automobile și comercianții de automobile în baza actualului regulament de acceptare pe categorii în sectorul autovehiculelor și a cadrului legislativ propus? Există actori cu o poziție dominantă individuală sau colectivă? În al treilea rând, cum intenționează Comisia să monitorizeze evoluția puterii de piață pe piața primară și pe cea uh, post-vânzare? Ce măsuri are în vedere Comisia, în special pe piața primară, în cazul în care condițiile concurențiale se agravează? care va fi impactul noului cadru legislativ asupra consumatorilor, în special în ceea ce privește prețurile și condițiile oferite. În al cincilea rând, pe care dintre comentariile venite din partea factorilor interesați intenționează Comisia să le incorporeze în cadrul legislativ final și, în sfârșit, este de acord Comisia să ia în calcul propunerea armonizării legislative în domeniul distribuției, de exemplu, prin modificarea directivei privind agenții comerciali independenți pentru a se asigura că toți comercianții beneficiază de același nivel ridicat de protecție contractuală în fiecare stat membru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Stolojan. Are cuvântul acum domnul Harbour. 5 minute. Domnule președinte, în numele Comisiei IMCO, Mă bucur să fiu aici în această seară și să vă prezint întrebarea noastră orală. Vreau să-i mulțumesc uh, colegului nostru din uh, uh, Comisia Econ. Sigur că colegii din Comisia Econ sunt lideri în chestiunile de concurență, dar colaborează foarte bine cu noi, pentru că este vorba de o chestiune de concurență care implică uh, interese fundamentale ale consumatorilor și noi vrem să ne asigurăm că și elementele legate de consumatori sunt bine reprezentate în această discuție. În primul rând, cred că elementele propunerii Comisiei, mai ales cele referitoare la uh, piața de vânzare, post-vânzare și uh, servicii de reparații, uh, sunt uh, chestiuni pe care noi le-am discutat în comisia noastră, care nu sunt neapărat în, uh, la latitudinea Digi Concurență, ci sunt mai degrabă chestiuni legate de informare cu privire la uh, um, service și la reparații, unde noi am colaborat cu comisii de, de la colegii de la Comisia Envi pentru că există anumite informații legate de standardele de mediu ale autovehiculelor. Cred că aceste elemente care au fost uh, consolidate în noua propunere sunt foarte binevenite. În ceea ce privește concurența între uh, operatorii în reparații și uh, în ceea ce privește accesul la piață pentru operatorii de uh, piese de schimb, cred că deschiderea pieței este binevenită, dar avem o rezervă și vă atragem atenția asupra ei, ea este inclusă în rez- rezoluția pe care o să o votăm mâine și anume uh, accesibilitatea informațiilor. Noi nu suntem convinși, poate veți reuși să ne convingeți dumneavoastră, nu suntem convinși că orientările pe care le-ați Uh, publicați sunt suficient de puternice, că vor fi în, puse în aplicare suficient de um, sever pentru a se asigura accesibilitatea informațiilor. Pentru că um, producătorii de mașini pot să pună la dispoziția uh, publicului în format electronic aceste informații, dar pentru multe persoane, pentru um, cei din uh, servicia reparațiilor, de exemplu, dacă nu au uh, calculatoarele, softul necesar, aceste informații nu vor fi accesibile. Uh, Uh, vreau să vă spun și din partea vicepreședintelui uh, ceea ce a spus vicepreședintele Econ. Noi înțelegem că Comisia a abordat uh, interesele consumatorului și a avut loc o audiere foarte importantă în care am discutat cu reprezentanți ai comercianților și ai consumatorilor și am auzit care sunt preocupările și temerile acestora cu privire la uh, Uh, clauzele care trebuie să asigure concurența pe piața vânzărilor. În mod clar, în anul 2002, unii dintre ei, mulți dintre ei, uh, spun că toate preocupările lor care au fost exprimate și în Parlament au fost pur și simplu lăsate deoparte de către Comisie pentru a simplifica viața, ca, viața dumneavoastră ca și administrație, ceea ce s-ar putea să pună probleme eu v-aș recomanda și vă rog să vă uitați la dovezile pe care le-am primit în audiere, v-aș recomanda să aveți în vedere faptul că și comercianții și consumatorii sunt foarte îngrijorați de uh, trecerea uh, sectorului auto direct în uh, regimul general. În anul 2002 și în ultima perioadă s-a încercat reechilibrarea balanței de puteri între comercianții independenți și producătorii de mașini și cred că comercianții v-ar spune că a funcționat foarte bine uh, regulamentul în acest timp. Dacă vă uitați la ceea ce se întâmplă pe piață, vă dați seama că așa stau lucrurile regulamentul a funcționat foarte bine. Domnule comisar, vreau să vă reamintesc, pentru că nu erați în comisie atunci, că s-a făcut mult lobby de către producătorii de mașini, pentru că, spunând că aceste dispoziții erau excesive, dar comercia- comercianții le-au susținut. Acum comercianții vin la noi și ne spun uh, dispozițiile sunt mult prea slabe, iar producătorii spun nu, nu, ne plac aceste dispoziții. Cred că trebuie să analizați în profunzime aceste chestiuni. Nu, cred, nu vă cer să oprim acum uh, procesul, pentru că uh, mai durează doar câteva zile până la implementarea uh, acestui act. Dar ce vă cerem noi în rezoluția de mâine este să aveți în vedere informațiile actuale. Și vreau să vă spun și următorul lucru. Comisarul Barnier va elabora un raport cu privire la concurența în Uh, lanțul de vânzare cu amănuntul și sectorul auto trebuie să fie parte din acest raport și dumneavoastră trebuie să analizați bine acest raport pentru că e nevoie de o uh, politică consistentă, consecventă din partea Comisiei. Uh, serviciile dumneavoastră spun că acesta este un pas în pregătirea pentru introducerea noii generații de vehicule verzi, dar în analiza dumneavoastră nu am auzit nimic foarte concret despre acest lucru. Vreau să vă rog ca în următorul an să analizați documentul domnului Tajani, domnului, cel al domnului Barnier și să ne asigurați că aceast, acest demers este cel bun și dacă veți face acest lucru veți reuși să recâștigați credibilitate pentru că noi suntem, nu suntem convin, convinși că e atât de bine ceea ce planificați noastră să faceți. Mulțumesc, domnule Harbour, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Regulamentul actual va expira pe 1 iunie anul actual și avem nevoie de un nou regulament care să fie adoptat înainte de această dată. De aceea, pe data de 26 mai vom avea acest punct pe ordinea de zi a reuniunii noastre, a reuniunii colegiului. Am discutat propunerea cu ceilalți colegi comisari și cu cabinetele noastre respective și pot să vă spun că propunerea comisiei este rezultatul consultărilor care au fost lansate în iunie 2006 și doi ani și jumătate mai târziu noi am publicat uh, liniile directoare și un proiect de uh, regulament. Părțile interesate uh, și precum Consiliul și Parlamentul, au fost uh, informați îndeaproape cu evoluția consultărilor, cu toate dezbaterile și seminariile care au fost organizate, inclusiv aici, la Parlamentul European. Cea mai recentă a avut loc pe 12 aprilie anul curent la Comisia Econ. Care sunt principalele concluzii ale acestui lung proces de consultări? am învățat mai întâi un lucru pozitiv, și anume că, datorită concurenței sănătoase de pe piața auto în Europa, consumatorii au avut de câștigat. Am ajuns la aproape 80 de modele de mașini de la 25 de fabricanți. Și vedem și la prețuri cât de sănătoasă este concurența. Avem mai mult o gamă mai largă din care putem să alegem o gamă de mărci, o gamă de modele. Și atunci este foarte greu să sugerez că acum mai e posibil să existe vreo poz- poziție de oligopol sau monopol. Regulamentul care va expira avea reguli specifice care păreau cât se poate de justificate în anul 2002, când ne așteptam la niște fenomene de consolidare în industrie. Această consolidare nu a avut loc și acum în loc avem o piață foarte competitivă. Există o mai mare flexibilitate, de exemplu, ce privește distribuirea uh, mașinilor. Și în plus uh, s-au acordat uh, stimulente pentru ca costurile de producție a mașinilor să Uh, scadă. Acum costul producției reprezintă în jur de 30% din costul final al vehiculului. Și datorită acestei politici s-a ajuns la și mai multe beneficii pentru clientul final. Noi am propus schimbări în ce privește contractele de garanții care sunt specifice uh, concesionarilor, dealerilor uh, de mașini. Aceste prevederi, aceste garanții vor continua să existe atunci acolo unde piața cere acest lucru. De exemplu, unde există uh, distribuitori care au capacitatea să distribuie mai multe mărci în același timp. Așa se întâmplă, de exemplu, în Regatul Unit, sau uh, în anumite regiuni unde există această înțelegere între uh, uh, vânzătorii de mașini, între distribuitorii de mașini, astfel încât, fiind vorba de regiuni foarte populate, să, să același dealer să distribuie mai multe mărci. E adevărat însă că modelul cel mai răspândit este cel al concesionarului specializat pe o anumită marcă și atunci uh, uh, ei nu mai au nevoie de asemenea uh, um, prevederi specifice. A fost uh, suficient să luăm un exemplu concret. De exemplu, în Germania, Înainte de intrarea în vigoare a regulamentului în anul 2002, 97% din mașini erau cumpărate în, uh, la, în uh, showroom-urile concesionarilor, pe când după intrarea în vigoare a regulamentului 67% erau achiziționate astfel, deci ceea ce arată faptul că piața s-a diversificat. Știți foarte bine că există o perioadă de tranziție uh, care va dura până în anul 2013, înainte de intrarea în vigoare a noului regulament, pentru a da timp uh, acelor concesionari care distribuie mai multe mărci să-și amortizeze investiția. Noi vom face în așa fel încât să se poată rezolva litigiile între uh, uh, părțile contractante, dar actualul drept concurențial nu este modul cel mai adecvat prin care se pot rezolva asemenea litigii. În piețe atât de competitive precum piața auto, dreptul concurențial nu trebuie să se amestece cu echilibrul uh, de putere dintre părțile contractante. Noi atunci când ne amestecăm în vreo piață, trebuie să facem acest lucru în mod proporționat. În timpul consultărilor am mai aflat și alte lucru, lucruri, mă scuzați, poate mai puțin pozitive. Costul reparațiilor a crescut mult, de exemplu, în ultimii ani. Ori, reparațiile și întreținerea autovehiculelor sunt foarte importante pentru consumatori, nu numai din punct de vedere al uh, securității, dar și pentru că, în general, uh, 40% din uh, costul unui vehicul uh, reprezintă costul reparațiilor și al întreținerii. Și Acum, uh, această situație este favorizată și de faptul că consumatorii au un acces limitat la uh, piese de schimb și la informații despre uh, ceea ce trebuie să facă pentru a-și întreține bine vehiculul. Noi sperăm ca odată cu introducerea acestui nou regulament să avem prețuri mai mici pentru reparații și serviciul post-vânzare și în plus să sporim, sperăm să putem spori calitatea acestor prestații. Chiar dacă uneori uh, fabricanții de piese de schimb pot să fie într-o poziție mult prea forte, noi credem că nu este nevoie de prevederi speciale precum uh, acest uh, regulament de uh, scutire pe categorii. Pentru că mm, piața va reglementa singură lucrurile. Eu și serviciile mele, Direcția Generală Concurență, vom monitoriza piața cu multă atenție și eu cred că dacă apare vreo încălcare serioasă a prevederilor drepturilor concurenței, vom uh, lua măsurile care se impun. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem la oratorii care au cuvântul numele grupurilor politice. Acum ia cuvântul domnul Caras în numele PPE. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, am auzit deja foarte multe. Ce, vor, ce vrem noi cu această întrebare orală? Cu această întrebare orală și cu rezoluția pe care am pregătit-o dorim să ne asigurăm că dăm o voce uh, IMM-urilor, că dăm o voce uh, comercianților de autovehicule, pentru că vocea lor nu a fost suficient auzită în ultimii ani de către Comisie. Am auzit atât de multe temeri și preocupări, mai ales uh, din partea comercianților, în ceea ce privește tratamentul inegal de care beneficiază în raport cu uh, producătorii. S-a vorbit despre reducerea concurenței prin uh, problemele pe care le au micii comercianți auto, dar toate aceste preocupări nu primesc niciun răspuns. Fac apel la dumneavoastră cu un minut înainte de ora 12 să utilizați timpul până în 26 mai uh, să utilizați tot acest timp și să luați în considerare rezoluția de mâine, pe care noi o vom adopta mâine, să o includeți în regulamentul dumneavoastră pentru a veni în întâmpinarea comercianților auto, pentru a, fără a pune în pericol legea concurenței. Vă rog, luați în serios vocea Parlamentului și vocea comercianților și gândiți-vă și la IMM-uri atunci când uh, realizați acest regulament. Vă mulțumesc, domnule Cara, să acum cuvântul un minut și jumătate. Domnul Ludvigson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să subliniez patru chestiuni în această dezbatere. În primul rând, este nefericit faptul că în acest sector industrial micile firme și mari giganți au interese opuse. Într-o lume ideală, ei ar trebui să coopereze. E adevărat că s-a îmbunătățit concurența în ce privește vânzarea automobilor, mai ales în ultimii ani, ceea ce arată foarte bine că nimic nu este imposibil și sperăm că pe viitor se vor lua și mai multe măsuri pentru a spori concurența și acest lucru este, ar trebui să fie valabil și pentru piesele de schimb. Însă, domnule comisar, avem nevoie de măsuri care să, să dea roade pe termen lung și foarte lung și trebuie să fie foarte clar ce reguli se vor aplica de pe 1 iunie 2013. Apoi, ar fi bine să se precizeze cum se va face tranziția către un sector care va produce din ce în ce mai multe vehicule ecologice. Știți foarte bine că e nevoie de multe subvenții, astfel încât asemenea vehicule să ajungă să fie comercializate la scară largă pe piață și trebuie să ne asigurăm că aceste vehicule nu vor fi defavorizate atunci când se va dori revânzarea lor. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Bușoi. Uh, Bușoi. Thank you, President. Uh, Mr. Commissioner, dear... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Costurile reparării și întreținerea automobilelor sunt foarte importante pentru gospodării. E important uh, ca consumatorii să aibă acces la aceste servicii. În calitate de deputat european și de reprezentant al cetățenilor, mă îngrijorează foarte mult uh, revizuirea acestui uh, regulament și impactul acestei revizuiri asupra consumatorilor. L-am ascultat pe, cu atenție pe domnul comisar. El afirmă că acest regulament nu este necesar pentru că există dovezi că obiectivul legat de concurență a fost atins. În principiu, nu aș fi împotriva uh, suprimării acestui regulament uh, privind acceptarea pe categorii, dacă nu ar fi uh, efectele asupra consumatorilor. Avem nevoie de o perioadă de tranziție există un fenomen uh, de netăgăduit de dominare a uh, producătorilor mari. Trebuie să ne asigurăm că aceștia nu profită de uh, poziția lor dominantă. Aș vrea să-mi exprim sprijinul pentru propunerea de a menține regulamentului privind acceptarea pe categorii a autovehiculelor în ceea ce privește sectorul post-vânzare acești, uh, acest sector este foarte important pentru că consumatorii trebuie să nu depindă de un anumit uh, uh, furnizor de servicii. E important ca consumatorii să aibă libertatea de alegere și uh, comisia trebuie să ia măsuri, trebuie să clarifice măsurile pe care le va lua pentru a evita o situație care să fie în detrimentul consumatorilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Bușoi. Domnul chiar are cuvântul un minut. Domnule comisar, uh, cum automobile, automobilele pe care le cumpărăm astăzi sunt compuse în proporție de 80-90% din uh, piese care sunt, de fapt, Uh, fabricate în Thailanda și în alte țări din Asia. Trebuie să milităm, pe de altă parte, pentru ca piața europeană a autovehiculelor să nu fie într-o situație de oligopol. Toți consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a alege liber ce automobil să cumpere. În același timp, trebuie să garantăm informarea cetățenilor de asemenea, toți operatorii de pe piață trebuie să opereze, să își desfășoare activitatea în condiții echitabile. Toți uh, reparatorii, chiar și cei mici, trebuie să poată să supraviețuiască. Uh, dacă nu există niște reguli foarte clare, atunci toate acestea vor rămâne undeva fictive. Mulțumesc! Trecem acum la uh, oratorii numele grupurilor politice. Domnul Lange are acum cuvântul. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Din punctul de vedere al Comisiei pentru Industrie, tocmai uh, micile și uh, mici operatori și operatorii mijlocii trebuie să fie protejați. Pentru că micii comercianți și micii reparatori sunt într-o situație foarte grea. Ei trebuie să Uh, fie sprijiniți de către noi, pentru că dacă nu, într-o zi vom avea doar mari comercianți și mari lanțuri de ateliere de reparații. Și, sigur, de aceea, din, din acest motiv trebuie să fie permis multibrandingul, pentru ca uh, comercianții și uh, reparatorii să primească în mod nerestricționat informații cu privire la toate uh, um, caracteristicile tehnice ale automobilelor. Tocmai am vorbit despre electromobilitate. Uh, toți uh, comercianții și reparatorii trebuie să fie uh, în măsură să vândă și să repare și noi autovehicule, autovehicule ecologice. De asemenea, contractele trebuie să fie corecte și uh, investițiile trebuie să fie uh, garantate prin clauze contractuale pe termen lung. Mulțumesc, domnule Langer. Acum cuvântul, două minute, domnul Engel. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, haideți să vorbim despre realitatea distribuitorilor de automobile. În țara mea ei sunt foarte neleu, de exemplu, deoarece există un adevărat dezechilibru între mijloacele lor de acțiune și mijloacele de acțiune ale producătorilor de automobile. Sectorul auto este deja foarte afectat de criză și orientările comerciale care ar fi induse de acest nou regulament ar da lovitura de grație, mai ales micilor întreprinderi și mă gândesc mai ales la uh, micile garaje care fac uh, muncă de reparare și întreținere. Nu micul garaj este o amenințare la concurența din Europa. Trebuie să ne gândim la mari producători și la mari distribuitori de automobile. Vreți să luptați împotriva poziției dominante pe piață? Dar o poziție dominantă pe piață, de fapt, nu este a unui constructor automobil față de un alt constructor automobil, ci a unui anumit constructor asupra micilor distribuitori. Eu cred că Comisia Europeană se ascunde în spatele unui discurs argumentat științific, dar care de fapt servește numai interesele celor mari. Ar fi bine să uh, vă gândiți mai bine la situația micilor distribuitori de autovehicule, a căror situație este de-a dreptul revoltătoare. Pentru că altfel am senzația că întotdeauna câștigă Goliat în lupta cu David datele pe care le-ați luat dumneavoastră în calcul sunt false, sunt eronate și eu cred că vă înșelați de destinatar. Eu nu cred că uh, dacă periclitați viața micului garaj din colțul străzii, veți servi interesele consumatorului european. Mulțumesc că acum are cuvântul doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, din uniunea europeană incluzând atât producătorii de vehicule cât i producătorii de piese de vehicule trebuie să rămână eficieni din punct de vedere economic i inovativ. având în vedere că sigurana rutieră este influenată de condiiile de concurenă de pe piaa pieselor de schimb din sectorul vehiculelor solicităm comisiei promovarea unei concurene eficiente pe piaa pieselor de schimb astfel încât preurile la toate tipurile de piese de schimb să fie accesibile cumpărătorii ar trebui să poată achiziiona un vehicul la prețuri competitive și să poată alege furnizorul pentru serviciile de reparaie și întreținere indiferent de sistemul de distribuție ales de furnizor. viitorul cadru legislativ ar trebui să garanteze imm urilor din lanțul de aprovizionare a sectorului autovehiculelor că pot beneficia de condiții favorabile și că nu va crește dependența acestora față de marii producători. de asemenea noile prevederi ale regulamentelor de exceptare pe categorii în sectorul vehiculelor ar trebui să se extindă i să includă definiia utilizatorului final pentru a ine cont i de leasing. Mulțumesc. Mulțumesc. două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Din uh, intervențiile anterioare reiese foarte clar că Parlamentul își face griji în ceea ce îi privește pe comercianții de automobile și în ceea ce privește echilibrul uh, între aceștia și producători. De asemenea, ne preocupă și serviciile în favoarea consumatorului. Uh, acest echilibru este necesar și acest lucru se vede foarte clar în Finlanda și în alte țări scandinave, unde în multe regiuni uh, populația este foarte uh, scăzută. De aceea avem nevoie de niște premise foarte clare pentru consumatori. Consumatorii trebuie să aibă la dispoziție și să uh, îi fie, consumatorii trebuie să fie garantate servicii de înaltă calitate vânzarea de mașini în Finlanda va ajunge la 100 de mii de automobile în acest an pentru o populație de 5 milioane de oameni. În acest caz este absolut necesar ca prin aceste modificări situația de pe piață să nu fie înrăutățită regulamentul care a fost în vigoare până acum și-a dovedit eficacitatea și întrebarea este de ce trebuie să-l modificăm tocmai acum, din moment ce a funcționat bine. Și posibilitatea ca Uh, și oamenii din zonele mai puțin populate uh, să primească servicii bune, această posibilitate trebuie menținută. Uh, consumatorii nu trebuie să fie restricționați în posibilitatea lor de a alege. Trebuie să ne gândim la aceste lucruri pentru că sunt foarte importante pentru noi în Parlamentul European. Mulțumesc, doamna Esaia. Are acum cuvântul două minute, domnul Caras. Domnule comisar, ne-ați auzit, acum ne-ați ascultat. Și am fi putut să ne gândim că aceasta este teoria dintre teorie și practică, între ce a spus dumneavoastră și ce am spus noi. Fac din nou un apel și spun ceea ce am spus în uh, primăvara 2009 președintelui Comisiei. Uh, întreprinderile mici și mijlocii din acest domeniu, micii comercianți, uh, au fost afectați foarte puternic de criza economică și ei au nevoie de o prelungire a acestui regulament. Ei nu au nevoie de uh, crearea unui nou regulament care să le înrăutățească problemele. Pentru că în uh, sectorul distribuției există dispoziții naționale diferite. Noi avem nevoie de niște mecanisme de punere în aplicare foarte eficiente. Pragul de 30% în ceea ce privește vânzarea de eh, piese de schimb, trebuie să rămână, pentru că este în favoarea comercianților. Eh, orientările nu spun eh, destul de clar cum trebuie garantate Uh, drepturile care au fost uh, susținute până acum. De exemplu, relațiile contractuale, uh, posibilitatea de a rezilia contractele, soluționarea litigiilor prin contract. Toate aceste chestiuni nu sunt suficient de clar stipulate în acest regulament. Vă rog, aveți înțelegere și luați în considerare importanța comercianților, pentru că aceștia sunt foarte importanți pe piață. Avem nevoie de o concurență mai bună, dar trebuie să nu uh, să nu dăunăm comercianților și micilor operatori, IMM-urilor, pentru că uh, uh aceștia sunt foarte importanți pentru piață. Deci vă rog, luați în considerare rezoluția Parlamentului și utilizați cele 21 de zile care vă stau la dispoziție. Mulțumesc, domnule Caras. Acum, intervenția, intervențiile spontane începe cu domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Toți vorbitorii din Parlament s-au pronunțat pentru un regulament care să fie uh, în favoarea IMM-urilor. Avem nevoie de un cadru uh, favorabil distribuitorilor. Distribuitorii sunt acum într-o situație dificilă și pentru ei, de aceea este important uh, ca sistemul de până acum, regimul de până acum să rămână în vigoare. Și pentru comercianți este important acest lucru. Și cred că mai ales în sectorul automobilelor are și consumatorul dreptul la o concurență funcțională. Nu avem nevoie de niște sisteme unilaterale în care consumatorul să nu mai aibă posibilitatea de alegere, pentru că tocmai libertatea de alegere este foarte importantă și mai ales pentru zonele rurale uh, acestea trebuie să fie bine aprovizionate cu servicii auto. Și domnul Caras cred că a pus punctul pe I. Avem foarte puțin timp, dumneavoastră mai aveți foarte puțin timp la dispoziție, dar trebuie să-l folosiți în mod eficient. Mulțumesc domnul Rubic, domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea este de acord cu faptul că trebuie să sprijinim sectorul auto. Și atunci când am putut să-mi cumpăr propria mea mașină și n-am mai fost dependent de transportul cu ferii sau de cu transporturile în comun, am fost cât se poate de fericit. Deci avem nevoie, bineînțeles, de mașini pentru a ne păstra mobilitatea dar trebuie neapărat să ne gândim la uh, mici distribuitori, la toți cei care și-au stabilit uh, showroom-ul undeva într-un mic uh, oraș, într-o regiune cu puține locuitori. Interesele lor trebuie apărate și trebuie să asigurăm viabilitatea uh, lor și a comerțului lor. Mulțumesc, domnule Chere, domnul Pașca, cum are cuvântul. Mulțumesc. La început vreau să vă spun că apreciez eforturile și înțeleg eforturile micilor operatori uh, care solicită uh, sprijin în continuare. În același timp, putem să ne gândim că un Airbus poate să fie trimis în Rusia pentru uh, mentenanță, pentru reparații, pentru că nu există uh, ateliere de reparații care uh, să fie um, să cunoască uh, informațiile tehnice necesare pentru repararea acestui avion. Ideea este că fiecare consumator care are nevoie de servicii auto trebuie să aibă posibilitatea să își aleagă atelierul de reparații pe care îl dorește. Pentru acest lucru el trebuie să fie informat, dar problema este că dacă uh, reparatorul nu este și el foarte bine informat cu privire la condițiile tehnice ale automobilului, atunci serviciul s-ar putea să nu fie foarte bun eu, ca și consumator, prefer un atelier mai bun care are o relație bună cu un anumit producător, cu, pe, pe o anumită marcă și acest lucru e benefic pentru mine pentru că beneficiez de un serviciu mai bun. Mulțumesc! Presidente. Domnul comisar Almunia, Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să vă mulțumesc uh, și să vă felicit pentru felul în care asigurați președinția acestei reuniuni. Mulțumesc tuturor deputaților care au participat la această dezbatere. Am ascultat cu toată atenția ceea ce ați avut de spus și au fost contribuții deosebit de interesante. Pe parcursul întregului proces de consultări a fost important să auzim părerile tuturor părților interesate și aici îi includ și pe deputați, pe diferitele comisii parlamentare care se ocupă de chestiunea industriei auto, de distribuitori, de constructori și așa mai departe. Discuțiile cu toți cei care au binevoit să, uh, să se exprime au fost, cum spuneam, luate în considerare. Atunci când vorbim despre sporirea concurenței, ne gândim în primul și în primul rând la consumatorul final. Și tocmai acesta este și scopul acțiunii noastre. Vorbim aici despre niște decizii deosebit de importante, care îi vor afecta pe toți cetățenii europeni, deoarece mașina personală este o cheltuială importantă uh, din bugetul familiar și atunci e important să ai un bun raport calitate-preț. Eu cred că cota parte uh, din bugetul familiar chiar a crescut față de trecut pentru a putea cumpăra și pentru a putea întreține un vehicul. Eu cred că prin uh, intrarea în vigoare a acestui nou regulament, gama din care consumatorul va putea să aleagă va fi mai mare și nu se va reduce. Pentru că, în general, cheltuielile uh, se măresc atunci când vine vorba să îți repar vehiculul și să-l întreții, nu neapărat în momentul în care îl cumperi. Consumatorul își dorește să poată să aleagă garajul uh, pe care îl vrea, dar vrea să aibă garanția că respectivul garaj are acces la toate informațiile necesare pentru a-i uh, verifica uh, mașina, pentru a o putea repara și că poate să aibă acces la toate piesele de schimb necesare vă asigur că tot ceea ce ați spus dumneavoastră se regăsește în comunicarea comisiei și în anexele ei vă dau garanția că datorită acestui nou regulament, consumatorul nu va avea decât de câștigat. Am ascultat ce ați spus. Vă asigur că am ascultat cu toată atenția. Ce s-a întâmplat cu micul distribuitor în ultimii ani? Avem mai mulți mici distribuitori sau mai puțini? există într-adevăr un acces pe piață mai o, ușor în ce privește sau nu? Vă pot spune și cifrele ilustrează acest lucru că numărul micilor distribuitori a crescut simțitor în ultimii ani și a fost unul din efectele regulamentului din anul 2002. Ce se întâmplă în micile garaje? am constatat că există dificultăți, dar aceste dificultăți vor dispare datorită noului regulament și datorită orientărilor pe care le-am prezentat. Eu cred că aceste orientări vor uh, facilita viața uh, micilor întreprinderi din întregul lanț din sectorul auto, de la fabricare până la uh, reparare. Eu am ascultat intervențiile dumneavoastră de astăzi, am primit și o mulțime de uh, sugestii în scris de la reuniuni la care nu am putut să particip. Evident că constructorii și distribuitorii nu au aceleași interese și chiar există interese divergente în funcție de statul membru din care provin distribuitorii sau constructorii. Și evident că uh, nu vor cu toții să uh, in, in, intervină un nou regulament pentru că sunt obișnuiți cu cel care a intrat în vigoare în anul 2002. Apoi mai sunt și cei care așteaptă, între ghilimele, cu sufletul la gură schimbarea regulamentului din anul 2002. Este suficient să vedeți ce prevăd acordurile verticale ca să vă, vă, vă dați seama ce modificări ale um, mediului concurențial vor interveni. E adevărat că nu putem să facem totul în acest uh, regulament vertical, dar putem să profităm de uh, um, anexe pentru a include anumite prevederi specifice pentru a ajuta uh, cu tare sau cu tare uh, uh, partea sectorului în funcție de statul membru. Dar noi am ținut cont, cum spuneam, de toate contribuțiile pe care le-am primit când am elaborat acest regulament. Mulțumesc, domnule președintele. Am primit trei propuneri de rezoluție care